Bună ziua. Îi rog pe colegii care au sosit deja să ia loc. Și îi rog pe cei care discută acum să continue discuțiile în afara sălii. Doamna Benara Patu, mulțumesc că, uh, că vă așezați. Mulțumesc. Trecem la primul punct. Doamna Curia, din păcate astăzi nu poate fi prezentă. Nu, îmi cer scuze, mâine dimineață nu va fi prezentă, pentru că trebuie să meargă la vot la Libe, motiv pentru care ne-a rugat ca punctul său să fie tratat anticipat. Acest lucru se întâmplă în, de comun acord cu doamna Costa și dacă nu aveți nimic împotrivă, facem o schimbare între punctele 8 și 9. Punctul 2 și 3 uh, de pe ordinea de zi. Nu am uh, nici un fel de uh, comunicare. Nu avem malteză, suedeză, letonă, lituaniană. Uh, și în afară de aceasta suntem transmiși în direct pe internet. Uh, dacă doriți să vă vedeți, apăsați pe butonul din stânga. Mă bucur că uh, doamna Nelly Crăs este după multă vreme iarăși alături de noi. Vom vorbi împreună cu ea despre agenda digitală. Acesta este primul punct de pe ordinea noastră de zi de astăzi. Doamna comisar, din păcate, pe la ora 4.30, ba chiar mai devreme, la 4 și un sfert va trebui să plece, pentru că la patru jumate va participa la o altă reuniune. Așadar, pentru a fi cât mai sintetici, îi voi da întâi cuvântul doamnei comisar. Vă rog, doamnă comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. I'm de- delighted that uh, you took că... Sunt încântată că ați preluat din nou inițiativa de a mă invita la comisia dumneavoastră pentru a vă prezenta stadiul actual al activității noastre. Este cât se poate de clar și nu este o linie nouă faptul că Europa se confruntă cu o perioadă dificilă. Nu există niciun uh, dubiu în acest sens. Ne confruntăm cu șomaj, în creștere, cu competitivitate scăzută și uh, probleme economice. Iar cultura și creativitatea joacă un rol important în acest context. Ar putea reprezenta o parte a soluției, pentru că cultura ajută societățile noastre, uh, încurajează incluziunea, educația și libertatea democratică. Dar, de asemenea, sprijină și economia noastră, doamnă președinte. Pentru că industriile creatoare reprezintă mai mult de 5 milioane de uh, locuri de muncă și 2,6% din PIB-ul Uniunii Europene. Iar astăzi, dacă îmi permiteți, vreau să discut cu dumneavoastră despre trei uh, sectoare uh, cuprinzătoare uh, asupra cărora se apleacă portofoliul meu și care sunt interesante pentru membrii comisiei. Doresc de asemenea să văd care este perspectiva dumneavoastră cu privire la trei întrebări. În primul rând, cum poate internetul uh, să ne ajute uh, să ajute sectorul creativ să înflorească și, în al doilea rând, um, cum poate libertatea media și pluralismul în interiorul și în afara Uniunii Europene să sprijine acest sector și, de asemenea, cum putem face uh, astfel încât uh, infrastructura digitală să sporească și să sprijine economia. În prezent, um, distracția, cultura, creativitatea, toate se găsesc online și nu sunt diferite. Haideți să ne amintim că oportunitățile și provocările revoluției digitale uh, în sectorul cultural au fost foarte importante. Am discutat despre acest lucru. Uh, de exemplu, Europeana a arătat, uh, doamna președinte, un potențial foarte mare atunci când a permis accesul la conținuturile culturale digitale, dar cu siguranță este nevoie sunt de mai multe eforturi, astfel încât aceste conținuturi să vină și mai accesibile iar uh, cetățenii nu recunosc uh, și nu știu foarte bine ce se întâmplă în cadrul european. Pe de altă parte, moștenirea um, în domeniul filmului. Este din nou un sector unde mai trebuie să facem foarte multe. Raportul nostru ne va arăta că 85% din, uh, Europe, din moștenirea europeană de film este în afara comerțului și nu este încă accesibilă, iar 98,5% nu este încă uh, digitalizată. Asta înseamnă că ar trebui să facem eforturi astfel când să devină online și accesibilă tuturor. De asemenea, cărțile. În iunie anul acesta um, am descoperit că este important. Uh, am discutat împreună cu actorii um, principali de pe piața e-book-urilor despre acestea. Uh, este important ca acestea să fie susținute, platformele și uh, gadgeturile din acest sector sunt importante și uh, ele vor reprezenta o șansă bună pentru piața noastră unică și pentru sectorul e-book-urilor. De asemenea, uh, ne aplicăm și asupra sectorului audio-vizual. Mulțumesc lui Boris pentru uh, raportul privind directiva AVMS. este important ca obiectivele de politică să fie uh, protejate, cum ar fi protecția copiilor, dar mediile audiovizuale și ele uh, există pe internet. Uh, Gheșeturi care um, fac legătura între internet și transmisii uh, sunt răspândite foarte rapid pe tablete, smartphone-uri și alte uh, gadgeturi. Trebuie așadar să vedem care sunt implicațiile uh, în acest context. De asemenea, trebuie să ne gândim și la implicațiile juridice. Și, într-adevăr, pregătim o cartă verde în ce privește conectivitatea pentru începutul anului viitor. Salut uh, informațiile venite din partea dumneavoastră și uh, raportul dumneavoastră. Internetul schimbă întregul sector mediatic și noi nu vom opri această schimbare, pentru că este o schimbare inevitabilă. Însă, dacă nu o facem cum trebuie, atunci uh, vom rămâne în urma partenerilor noștri globali, iar cetățenii, democrația și sectorul european mediatic va avea de suferit. De aceea trebuie să vedem care sunt șansele și să ne ridicăm la înălțimea provocărilor. Acesta a fost uh, mesajul raportului care mi-a fost uh, oferit mie, coordonat de Tilo. Raportul face o serie de recomandări referitor la cum putem să profităm de acest avantaj. Este vorba despre primul grup din uh, activitatea mea care a întrebat dacă este în regulă să își prezinte raportul mai rapid decât uh, stabiliserăm că o vor face. De asemenea, forumul a făcut uh, o serie de uh, recomandări. Alinierea online și offline a ratelor de TVA, de exemplu se dorește să se facă acest lucru, această aliniere și dacă este vorba despre un singur euro. Iar domnul Tilo dorește să, vorbește, să vorbească cu factorii de decizie, inclusiv cu comisia dumneavoastră, doamnă președinte, referitor la recomandările sale. Așadar, întrebarea mea către toți dintre dumneavoastră este cum putem să creăm cadrul corect care să ajute acest sector într-o epocă digitală. Cum uh, putem justifica că veți plăti mai puține taxe pentru a um, cumpăra un ziar printat decât dacă ați uh, descărca un ziar digital de pe internet. Și vorbim aici despre uh, lucruri care se întâmplă în viața de zi cu zi. Preferați tableta sau preferați ziarul în formația tipărită. Dar trebuie să spunem că tableta și ziarele uh, digitale au devenit uh, mainstream-ul. Și atunci ne întrebăm cum se poate explica faptul că se plătesc taxe mai mici uh, pentru ziarul în formă tipărită decât pentru descărcarea unui ziar online. Același conținut, diferi, uh, format diferit, rata ATV-ului diferită. Este vorba până la urmă despre conținut, nu despre formă, nu? Nu plătim o formă, a, o rata a TVA-ului mai mare dacă um, ceva este am împachetat în, um, într-un ambalaj de argint sau altfel. Haideți să privim și copyright-ul. Știu că multă lume este îngrijorată de încălcările în acest sector. Și eu împărtășesc aceste îngrijorări și doresc să avem un sistem care să funcționeze bine pentru autori. Dar este nevoie de acțiuni uh, și de măsuri în acest sector, pentru că altfel lucrurile nu vor fi sustenabile. Am văzut cu toții cum stau lucrurile în cazul ACTA și ar trebui să învățăm ceva din experiența respectivă. Și toată lumea trebuie să se implice activ Cred că ceea ce s-a întâmplat a fost pe bună dreptate, însă trebuie să uh, tragem de aici o învățămintele corespunzătoare. Așadar, întrebarea mea către dumneavoastră, cum putem să facem accesul la online mai facil cum putem să ajutăm pe artiști să profite la maxim de șansele oferite de internet. Și a doua prioritate în cadrul sectorului este de a proteja libertatea și pluralismul mediatic în interiorul Uniunii Europene și în afara acesteia. Acestea sunt chestiuni pe care le-am abordat în vizita mea recentă din Azerbaijan, Baku, uh, inclusiv uh, la întâlnirea cu președintele Azerbaijanului. Libertatea de expresie este un drept fundamental foarte important și nu cred că trebuie să vă spun dumneavoastră acest lucru. Este un principiu uh, principal al democrației. Însă și libertatea de după expresie este foarte importantă și acest lucru am dorit eu să-l subliniez în Azerbaijan, pentru că este vorba de două lucruri diferite. Libertatea de expresie de după expresie um, este foarte importantă pentru că libertatea de expresie nu trebuie să fie sancționată. Și aș vrea să se gândească toată lumea la acest lucru. În plus, o altă chestiune privind uh, libertatea de expresie. Uh, toate lucrurile sunt interconectate în contextul agendei digitale. Este clar că internetul reprezintă o nouă frontieră a libertății, o nouă frontieră pentru pluralism. Iar uh, persoane precum blogării, de pe internet sau uh, tânăra care mm, a fost uh, atacată, uh, toți aceștia ar trebui să beneficieze de libertate de expresie. Observăm cazuri speciale în Ungaria și Bulgaria, dar de fapt aceasta este o chestiune care um, este acută în multe state membre. Haideți să privim dezbaterea uh, în jurul anchetei Lipson din uh, Regatul Unit, referitoare la arestarea recentă a unui jurnalist din Grecia sau uh, cu privire la mm, radiodifuziunea publică din Portugalia. Cum răspundem? Avem câteva instrumente de a răspunde. În cazul Ungariei folosim uh, puterile uh, oferite de directiva AVMS și putem uh, exercita presiune politică, așa cum am făcut recent în Bulgaria. Nu ezit să fac acest lucru și nu voi ezita să fac acest lucru nici pe viitor dacă va fi necesar, pentru că este vorba de credibilitate. Nu pot să uh, vorbesc tare și răspicat în Azerbaijan uh, pentru că dacă nu fac același lucru și în Europa, pentru că ar însemna să nu fie un tratament egal și corect. Deci, libertatea de expresie și libertatea după expresie joacă un rol foarte important. Presiunea politică uh, este foarte importantă, dar și executarea juridică. Competențele Uniunii Europene sunt limitate aici și noi suntem conștienți de acest lucru, iar în dezbaterile anterioare cu uh, discuțiile cu Ungaria ne-am confruntat cu limitările acestea, înțelegând care este miza și care sunt competențele Uniunii Europene. Important este să vedem cum putem susține libertatea mediatică și pluralismul mediatic. Aceasta este o întrebare importantă, o întrebare principală, o piatră de hotar a democrației. În ianuarie, profesorul Feyer Fike Freiberga va prezenta concluziile grupului de nivel înalt privind libertatea mediatică și pluralismul și sper că acesta va fi un pas înainte important spre o dezbatere mai cuprinzătoare. Și acum, repetând întrebarea mea către dumneavoastră și repetând această întrebare, care, pe care am pus-o și mai devreme în acest an. Trebuie să facem mai mult în acest sector? Și dacă da, cine trebuie să facă mai mult și care sunt instrumentele pe care va trebui să le folosim. Și sunt recunoscătoare pentru informațiile oferite de comisie până acum. Doresc să avem o dezbatere pe această temă la începutul anului viitor cu dumneavoastră, iar statele membre um, sunt cele care vor decide când se va desfășura um, această discuție. Al treilea punct de pe ordine de zi, pe care aș dori să-l subliniez, se referă la agenda digitală. Un mod de a sprijini industriile creative este să privim fiecare subsector, filmele, cărțile, televiziunea și așa mai departe, în mod separat. Dar pentru mine acest lucru nu este suficient. De cele mai multe ori, cea mai bună cale de a sprijini sectorul creator este de a oferi infrastructură digitală, rețele și un cadru care sprijină societatea digitală. Și oferind această infrastructură, va urma și inovația, o inovație surprinzătoare în acest actor, la fel ca și în altele. Haideți să ne imaginăm, domnilor și domnilor, de exemplu, um, dacă filmele dumneavoastră preferate, cărțile sau muzica preferată ar fi um, stocate undeva într-un cloud accesibile dumneavoastră în mod legal și oricând la cerere, accesibile uh, prin intermediul unei rețele rapide, indiferent de ce uh, gadget ați folosi. Gândiți-vă cât de avantajos ar fi acest lucru pentru industriile noastre creatoare și pentru cetățeni. În felul acesta, piața unică digitală ar deveni un aspect real pentru cetățeni palpabil. Forumul Media Futures Uh, a fost câte se poate de clar, spunând că banda largă de viteză înaltă este esențială pentru sectorul mediatic. Sector 2. Și nu numai. Și eu aș merge și mai departe, pentru că dincolo de uh, rețele cu bandă largă, avem nevoie și de un cadru corespunzător, un cadru pentru a construi încrederea, să eliminăm barierele din calea uh, utilizării uh, stocării externe și să avem o nouă piață online, ca internetul să fie mai ușor și mai sigur de utilizat de către copii. Uh, în, după reuniunea noastră, voi, mă, mă voi deplasa la Uh, Consiliul pentru Educație, Tineret, Cultură și Sport, unde vom discuta exact acest lucru. Un, avem, în plus, nevoie de un cadru pentru a fi mai ușor să avem acces legal la conținutul online. Trebuie să rezolvăm chestiunile care țin de licențiere și cadrul dreptului de autor trebuie să devină mai unitar. cadrul pentru drepturile de autor trebuie să devină mai modern și mai puțin fragmentat. Vom uh, publica evaluarea agendei digitale pentru Europa după 2 ani de la înființarea sa și mă bucur să pot să vă, spune că, să vă spun că s-a înregistrat un progres uh, suficient. De exemplu, uh, utilizarea internetului în, în cadrul grupurilor dezavantajate și achizițiile pe internet au crescut. Până în 2011, marea majoritate a uh, gospodăriilor, 95,7% aveau acces la uh, un internet bandă, de bandă largă și chiar mai multe aveau acces la uh, bandă largă wireless. 50% din uh, gospodăriile europene aveau acces la uh, acoperire de viteză înaltă și de următoarea generație. Uh, europenii văd uh, din ce în ce mai mult avantajele conexiunilor mai rapide. Evaluarea agendei digitale va pune accentul asupra anumitor aspecte cheie necesare pentru a stimula digi- economia digitală și anume banda largă de viteză uh, în alte, cloud computing, securitatea pe internet, antreprenoriatul și aptitudinile, conținutul online, serviciile și cercetarea și inovarea. În, prin mecanismul Conectarea Europei am propus să ă, ne îndreptăm către aceste obiective. În primul rând, să stimulăm și să multiplicăm ă, efectul finanțării private pentru a avea 45 de milioane de gospodării conectate la o uh, rețea de uh, bandă largă rapidă. Trebuie să asigurăm servicii publice digitale în, peste tot în Uniunea Europeană, uh, de exemplu europeană. Sper, doamnă președinte, că Comisia dumneavoastră va susține propunerea pentru mecanismul conectare Europei și că veți uh, recunoaște că este vorba de un imperativ digital la care Europa trebuie să răspundă. A treia întrebare și ultima astăzi este următoarea. Cum putem noi, factorii de decizie, să conlucrăm pentru a arăta tuturor că uh, investiția în servicii digitale este un, o investiție esențială din punct de vedere economic. Putem să susținem, susținem astfel industria culturală și creativă și toate celelalte industrii printr-un continent conectat. Mulțumesc, domnule comisar. A fost o trecere foarte rapidă în revistă. Sper că a funcționat și traducerea la fel de bine în acest ritm rapid. Este un capitol foarte important și uh, nu putem lucra singuri la acest capitol și domnul Barnier este implicat și domnul Vasiliu. Um, este la fel de dificil la dumneavoastră ca și la noi. Nu reușim să ne separăm întru totul, ci trebuie să colaborăm. Și niciodată nu este ușor. Vă mulțumesc până una alta și acum îi voi ruga pe colegi să ia cuvântul. Doamna Hirsch. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimată doamnă comisar, vă mulțumesc că sunteți alături de noi astăzi. Avem uh, subiecte pe agenda care sunt foarte interesante în prezent. Unele au legătură cu agenda digitală pe care le-ați abordat deja. Am două întrebări. În primul rând, mă interesează în legătură cu Connected TV, uh, televiziunea hibridă, apar niște puncte centrale cu privire la care mai avem întrebări. Există astfel de aparate hibride care Uh, despre care nu știm exact cum funcționează și cu referire la care avem semne de întrebare. Nu știm dacă producătorul sau furnizorul uh, permite anumite lucruri. De asemenea, vorbim aici despre radio, televiziune, uh, în contextul protecției tinerilor și a publicității și aș vrea să știu în acest context cum arată calendarul în ceea ce privește colaborarea dumneavoastră cu ceilalți comisari. Vom reuși până în 2014, înainte de alegerile europene, să aducem totul pe un făgaș bun, pentru că încă lucrurile sunt nesigure, iar pentru industria creativă acest lucru înseamnă o oarecare nesiguranță pe care nu ne-o dorim în acest moment. Iar următoarea întrebare uh, este vorba despre un cadru mai general. Mă refer la direcția din Ungaria și mă interesează cum stau lucrurile în Ungaria în acest moment în ceea ce privește libertatea mediatică. Există acolo îmbunătățiri sau ar trebui să fim mai activi din punct de vedere politic? Mulțumesc, Marie Terez. Merci, Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să îi mulțumesc, doamne comisar, pentru angajamentul său de a asigura accesul la internet pentru toți, toți cetățenii din toate statele membre. Cred că cu toții ne dorim ca fiecare european să aibă oportunitatea de a fi conectat. Nimeni nu poate să rămână exclus de la aceste avantaje tehnologice. În ceea trebuie să eliberăm operele culturale, ați menționat programul european, trebuie să facem uh, conținutul online accesibil și acest lucru ne oferă oportunități majore. Trebuie însă ca cetățenii europeni să fie avertizați în legătură cu primejdiile care pot să apară și am discutat săptămâna trecută raportul Costa în legătură cu protecția copiilor în mediul digital. Trebuie să încurajăm inițiativele care să fie mai bine adaptate copiilor și să ne gândim la educația media care trebuie să fie promovată cu însoțirea Uniunii Europene, nu doar în domeniul protecției, ci și prin promovarea uh, economiei digitale, uh, toate domenii despre care ați vorbit. În general, Uniunea Europeană trebuie să coordoneze inițiativele statele, statelor membre pentru a proteja pe cei care uh, se conectează la internet. Nu trebuie însă să uităm că trebuie să protejăm creația în diversele sale aspecte fie că vorbim despre protecția drepturilor de autor. În ceea ce privește cărțile digitale, cred că trebuie să ne amintim că există încă polemici pe acest subiect în legătură cu respectarea dreptului de autor am văzut foarte concret ceea ce se întâmplă online pentru că uh, diferă situația de, de la un stat membru la altul și există un risc de dezechilibru și riscul de monopol al unui singur actor. Cred că este necesar să dezvoltăm cărțile digitale fără uh, uh, Uh, știind că diversitatea lingvistică a Uniunii Europene trebuie să fie avută în vedere. Insist fa asupra faptului că diversitatea culturală și lingvistică este o forță în favoarea Europei și care ne dă originalitatea. Doamnă comisar, v-ați pus întrebarea ce putem face noi. Trebuie să definim rolul pe care trebuie să-l joace Europa care sunt obstacolele, cum putem să eliminăm barierele. Iată, acestea sunt întrebările la care, la care trebuie să răspundem. Avem la dispoziția noastră instrumente legislative, dar și instrumente de promovare, programe pe care trebuie să lucrăm în perioada 2014-2020, programe în care trebuie să integrăm toate mijloacele de care dispunem pentru a integra uh, acest cadru digital european. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Kamaeva! Dank. Mulțumesc! Mulțumesc și doamnei comisar Crăz pentru prezentarea sa. Aș dori să încep cu uh, televiziunea conectată, pentru că va trebui să îmi prezint în curând primele idei referitoare la raportul de inițiativă, deci uh, atunci doamna comisar nu va mai fi prezentă, însă mă bucur că Comisia pregătește o carte verde, însă aș dori să o încurajez să nu aștepte prea mult cu măsurile pe care le propunem, pentru că știm cu toții că dezvoltarea este în curs de desfășurare și noi, politicienii, suntem mereu în pericolul de a rămâne puțin în urma evoluțiilor tehnologice și nu de a fi mai puternici, iar la un moment dat puterea normativă a faptelor este cea valabilă și anumite evoluții care s-au uh, conturat deja uh, cu acestea, noi, cu acestea noi nu am ținut pasul. De aceea cred că ar trebui să ajungem rapid la un rezultat, la o concluzie referitoare de um, zonele în care este nevoie de reglementare în ceea ce privește televiziunea conectată, cum ar fi libertatea mediatică sau competitivitatea care trebuie să existe în acest sector pentru ca viitorul să fie sigur. Am vorbit foarte mult și despre libertatea internetului și în acest context doresc să amintesc uh, de rezoluția pe care săptămâna trecută am adoptat-o cu o mare majoritate în plen uh, în, ceea ce, în contextul uh, conferinței de la Dubai, iar noi, uh, Parlamentul, ne-am exprimat îngrijorarea în acest context pentru că există propuneri cum ar fi cele din Rusia sau din statele arabe, care doresc să limiteze libertatea internetului în mod semnificativ. De aceea, rugămintea mea către dumneavoastră, doamnă Crâs, ca împreună cu colegii dumneavoastră de la Comisie să discutați cu statele membre care sunt uh, parteneri de negociere la conferință, astfel încât să ne asigurăm că aceste limite și aceste tendințe vor fi uh, oprite. Cred că uh, nu putem să acceptăm o astfel de reglementare a internetului uh, la nivel internațional. Noi am arătat acest lucru prin uh, rezoluția noastră și reiterez aici rugămintea mea de a discuta și cu colegii dumneavoastră de la Comisie și de a discuta și cu statele membre de a vă impune în sânul statelor membre, astfel încât la această conferință de la Dubai să nu se ajungă la astfel de rezultate. De asemenea, ați spus că noi cu toții am învățat de pe urma acta. Eu sper acest lucru, sper din tot sufletul, pentru că au fost foarte multe dezbateri și purtăm foarte multe discuții referitoare la internet și mereu uh, apare o ușoară tendință care spune că ar trebui să găsim uh, anumite uh, reglementări astfel încât să putem controla internetul. Și eu cred că aici ne asumăm un risc, pentru că ne mișcăm oarecum la granița limitării anumitor drepturi fundamentale în ceea ce privește libertatea. Mă refer aici la libertatea comunicării, precum și la uh, dreptul la informare al cetățenilor, dar și la diversitatea și pluralismul mediatic. Uh, de aceea mă întreb în ce măsură controlăm fluxurile de informații și de comunicare ale cetățenilor. Și cred că trebuie să ne implicăm într totul astfel încât să ne asigurăm că acest spațiu al libertății pe care ne-l oferă internetul va exista în continuare. Și trebuie să ne gândim cum putem obține aici un echilibru rezonabil și de asemenea să fie protejate și drepturile de autor, uh, dar să fie protejați și utilizatorii. Aici trebuie găsit un echilibru rezonabil, astfel încât să ne putem bucura cu toții de acest spațiu al libertății. Uh, să avem un spațiu controlat pentru a ști cine, ce și unde a căutat. Dar nu cred că trebuie să facem greșeli astfel, uh, și să limităm libertatea pe internet. În ceea ce privește accesibilitatea uh, conținuturilor audiovizuale pe internet. Anul acesta am încercat să mai facem un pas înainte uh, cu directiva AVMS. Um, a fost uh, un pas mic în direcția corectă, dar cred că acest pas nu a fost suficient de mare și nu a fost suficient de curajos, mai ales în ceea ce privește mediile audio-vizuale. Aici există mult prea multe dificultăți și obstacole pentru majoritatea operelor audio-vizuale care se găsesc în arhivele statelor noastre, pentru că acestea devină accesibile online. Lucrurile sunt mult prea complicate, de aceea mă tem că această directivă ne ajută numai în mod condiționat, astfel încât um, anumite opere orfane să devină accesibile publicului. Cred că aceasta este o comoară uriașă de care ar trebui să beneficiem și să profităm. Așadar, avem aici o clauză de revizuire în această directivă, iar această clauză de revizuire, de aceasta ar trebui să profităm, ar trebui să o folosim și m-aș bucura dacă dumneavoastră ați sugera acest lucru, astfel încât atunci când se va face revizuirea să facem un pas cu adevărat mare, cu adevărat curajos, astfel încât să putem profita de aceste comori din domeniul audio-vizualului și să ne asigurăm că aceste comori vor ajunge pe online și vor fi accesibile publicului. Cred că în felul acesta diversitatea culturală în Europa ar avea numai de câștigat. Mulțumesc, doamna Rapatu. Eh, bonjour, madame la Bună ziua, doamna comisar. Vă mulțumesc pentru uh, prezentarea făcută. Există foarte multe probleme în multe domenii. O primă întrebare privește finanțarea presei. Ne-ați vorbit despre ziarele tipărite și ziarele pe internet. Cum vedeți finanțarea presei pe internet? Pentru că în momentul de față există două posibilități. Fie finanțarea prin publicitate, dar cu o dependență mare de publicitate, așadar, fie mass media finanțate prin abonamente. Este o miză foarte importantă și aș dori să știu care este viziunea dumneavoastră cu privire la finanțarea presei online și care va fi viitorul acestei prese online. De asemenea, care este mij, miza democratică a aceste, acestor noi medii pe internet trebuie să vorbim despre educația digitală nu doar pentru copii, ci și pentru adulți. Uh, trăim acum într-o lume digitală și mm, uh, conectarea la internet este o modalitate uh, principală de a dobândi cunoștințe în momentul actual. În ceea ce privește domeniul cinematografic, domeniul digital reprezintă un pas important înainte, însă ce finanțare uh, va putea avea digitalizarea patrimoniului cinematografic? În ceea ce privește televiziunea conectată, este o, um, un canal foarte important pentru că este cunoscut deja. Acum lucrurile se vor schimba total. Mă bucur că am ați spus că se va publica o carte verde pe această temă în curând. Care sunt pentru dumneavoastră mizele pe care le-ați identificat în ceea ce privește televiziunea hibridă, televiziunea conectată în anii viitori? În ceea ce privește finanțarea și drepturile de autor, după votul Uh, cu o majoritate mare în Parlament împotriva ACTA, care este poziția dumneavoastră cu privire la drepturile de autor. Ați uh, vorbit despre modernizarea acestor drepturi, însă pe ce bază se va face modernizarea drepturilor de autor? Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna Bentlache. Mulțumesc, mulțumim, doamna comisar. Speram să vă văd la Washington, la Alianța Globală pentru Protecția Locurilor de Muncă, însă nu am putut să ajungem acolo din cauza uraganului Sandy. Uh, trebuie să vorbim însă despre protecția locurilor de muncă online și ce strategii putem adopta în acest sens. Agenda digitală acoperă foarte multe direcții generale și mai multe comisii parlamentare, de la probleme juridice la probleme legate de piață. Așa de, dar ne bucurăm că ați venit aici să apăr, apărați uh, chestiunile culturale. Ne interesează și cadrul drepturilor de autor. Cum vedeți uh, acest cadru în viitor? Pentru că ne apropiem de sfârșitul mandatului și uh, cadrul general în care există multe domenii Eh, va fi cumva eh, stabilit în ultimul moment. Trebuie să examinăm ce este posibil din punct de vedere juridic, dar și ce este posibil din punct de vedere tehnic. Mi se pare că suntem o cursă împotriva timpului de a înțelege tehnologia pe care o avem și de a legisla mm, retroactiv aproape putem să învățăm din implementarea directivei AVMS. Știu că diverse state membre au implementat uh, măsurile în măsuri în fel diferit. Mă bucur că se răspândește internetul cu bandă largă, cu viteză mare, însă mă tem că acest lucru se întâmplă în special în la nivelul orașelor și că nu uh, vor ajunge și comunitățile rurale să fie la fel de conectate. Aș dori să știu care sunt măsurile pentru a asigura accesul tuturor la aceste viteze de, în, de viteză înaltă. Doamna Costa. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar, Ați spus că sunteți uh, pregătită să țineți cont de sugestiile noastre și de temele care ne preocupă. Aș dori să vă pun o întrebare. Mă bucur că suntem pe aceeași lungime de undă cu Comisia în ceea ce privește minorii și accesul lor în lumea digitală. Trebuie să subliniem și importanța acordului pe care l-am semnat cu Statele Unite, pentru că și Statele Unite trebuie să își aducă contribuția la securizarea internetului. De asemenea, cred că este important să înțelegem în acest cadru directiva protecției, protejării vieții private. Trebuie să găsim și alte modalități de colaborare activă în ceea ce ați spus, s-au regăsit multe dintre ideile care se regăseau în raportul meu. Însă poate ar trebui să uh, uh rediscutăm, să avem o reevaluare a Uh, directivei audiovizualului care nu tratează în mod suficient în momentul actual problema minorilor. Uh, mai mulți colegi au vorbit despre digitalizarea, digitizarea patrimoniului cultural. Avem o agendă digitală, avem un patrimoniu cultural și uh, vorbim în special despre digitizarea patrimoniului cinematografic. Știm că digitizarea este competența dumneavoastră, aparține portofoliului dumneavoastră și uh, are legătură și cu fondurile structurale. Poate ar trebui să găsim însă și alte baze legale, baze juridice. Am discutat deja acest uh, lucru în Parlamentul 2010 și 2011, unde și am solicitat o uh, linie bugetară dedicată digitizării patrimoniului cultural. În ceea ce privește interconectarea Europei, la articolul 4 se vorbește despre posibilitatea de acces. Însă nu apare modul de digitizare. Cine va face însă digitizarea? Pentru că de fiecare dată când uh, discutăm despre un subiect, nu ne dăm seama cine va fi responsabil exact pentru o anumită acțiune. Ați evocat costurile care variază pentru accesul la internet cu, de, în altă viteză. Ați evocat diferențele între ziarele tipărite și cele online. Știu că diversele state gândesc diferit, însă furnizorii de conținut deseori uh, utilizează conținuturi fără a respecta drepturile de autor. Nu vorbesc aici despre piraterie. Însă există tot felul de materiale pe internet care se, uh, sunt distribuite în mod gratuit și care în mod normal ar trebui să fie plătite. Considerați că este posibil să se discute acest lucru la nivel european, la fel cum s-a făcut în domeniul televiziunii și în al cinematografului. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze că am întârziat și nu am auzit începutul prezentării. Cred că doamna comisar a vorbit despre libertatea media în Europa. În momentul actual, avem o discuție în acest sens uh, în legătură cu faptul cum, faptul cum putem asigura libertatea mass media în Europa. În Suedia există un caz uh, împotriva companiei Apple care a cenzur, cenzurat un autor danez. Există probleme în creștere pentru că există multinaționale care pun probleme și anumite state membre care creează probleme la rândul lor. Ce putem face? Cum putem interveni? Ce inițiative sunt în pregătire care să poate să fie folosite în, în cazurile de amenințări de acest tip? Mulțumesc! Nu doresc să mai întreb uh, ceea ce au întrebat ceilalți, însă pentru mine este un lucru dificil faptul că uh, vorbim aici despre tratament inegal în ceea ce privește TVA-ul uh, vis-a-vis de publicațiile online și offline. Noi lăsăm altora piața și tocmai în industria creativă putem să arătăm ceva, putem crea locuri de muncă. PIB-ul uh, poate fi influențat. Acest lucru uh, nu-l crede multă lume. Și ne, oferim atât de mult timp pentru a clarifica sau a nu clarifica această chestiune. Domnul Dumon, care uh, a lucrat și el aici la Parlament, uh, se implică activ și încearcă să câștige de partea sa cât mai multe persoane astfel încât să reușească. Sper că sunteți de partea lui. Acesta este un subiect care ne preocupă de multă vreme. Banda largă. Și eu sunt pentru promovarea bandei largi, însă cred că nu trebuie să mergem sub 800. Aceasta este problema. Dacă mergem sub 800, lucru care este menționat mereu, atunci uh, toate teatrele mici, toate sălile de concert vor avea probleme, pentru că acum lucrează cu o tehnică care este diferită. Și toți vor trebui să își schimbe întreaga tehnologie și pentru teatrul meu costă cam 300.000 de euro această investiție pentru un mic teatru de provincie. Nu se poate așa ceva. Și apoi, la audiere s-a spus că cei care vor profita de acest lucru să plătească. Nu se poate așa. Cred că aceasta nu este o soluție. Cred că pe această direcție trebuie să facem progrese mai clare. Și de asemenea, cred că lăsăm, în ceea ce privește arhivele noastre, um, filme foarte prețioase pur și simplu de izbeliște. Sunt filme care nu mai pot fi digitalizate deja și nu avem pe nimeni care să uh, prelucreze această arhivă în acest moment. Și întrebarea este pe cine putem să însărcinăm cu aceasta astfel încât să uh, facem acest lucru, pentru că este o comoară pe care nu putem să o lăsăm să se risipească, pur și simplu. În prezent avem uh, picturi din ultimul uh, secol, dar uh, nu vom mai avea filme din 1950 dacă nu vom acționa pe această direcție. Acestea sunt cele două lucruri care îmi stau mie pe inimă. Cred că mai aveți acum 20 de minute pentru a ne putea răspunde. Vă rog, doamnă comisar. Uh, thank you so much for, uh... Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebările adresate. Unele sunt deosebit de incitante și, de ce nu, incitante pentru ambele părți la această discuție. M-a intrigat observația făcută de doamna McClarkin că uneori tehnologia înaintează cu pași atât de repezi încât, iată, noi încă discutăm legislația necesară și, de fapt, ne trezim uh, că respectiva chestiune e deja depășită. Un alt element de frustrare pentru mine, nu pot să spun că am multe, dar există elemente de frustrare. Și iată, trebuie să spun că până acum n-am lucrat în condiții atât de haotice ca în prezent. Sigur, îmi face plăcere să fac ceea ce fac, nu vă îngrijorați, dar lucrurile trebuie să fie discutate pe, în, în, tu suficient timp și durează mult până să ajungem la o concluzie. Vrem să avem, într-adevăr, avem un parlament care se implică pe deplin, avem colegi care vor să participe, pe care interesează anumite chestiuni punctuale și vor să își aducă contribuția. Una peste alta, însă, asta lungește timpii de discuție. Procedura necesită mai mult timp, și noi, în același timp, trebuie să putem explica lumii din afară că, iată, aceste chestiuni ne interesează și lucrăm la ele. Câțiva dintre noi s-au referit la un aspect uh, în acest sens. Protejarea minorilor. Evenimentul de la Washington ar fi dat o ocazie deosebită pentru a discuta aceste aspecte, dar iată, natura și-a spus cuvântul. Oricum, săptămâna trecută la Londra, Janet cu mine, am semnat un acord și nu numai atât. Pe lângă acest acord ne-am promis sau dânsa mi-a promis că atâta timp cât va fi în funcție, va continua să militeze în această direcție. De asemenea, am căzut de acord ca la începutul verii, la sfârșitul primăverii, să avem o întâlnire comună UE, Statele Unite, pe această temă, încercând să obținem mai mult feedback și mai multe sfaturi concrete. O altă chestiune importantă, dreptul de a fi uitat, de a fi scos din evidență. Însă, în aceeași ordine de idei, trebuie să dăm dovadă și noi de răspundere. Dacă apăsăm un buton care trimite datele, știm ce facem, trimitem datele respective. La fel, când apăsăm delete, să nu ne închipuim că datele sunt chiar șterse. Apoi, particip intens la un demers care presupune amplificarea comunicării nu doar cu copiii, ci cu părinții, cu educatorii, cu mediul de afaceri. Important aici este participarea tuturora. Pentru că la urma urmelor vrem să-i protejăm, vrem cu toții să-i protejăm pe cei mai vulnerabili. When, I, when I'm saying that uh, it is a pleasure to be in your midst, for I don't need to explain. Vezi, îmi place să vin aici pentru că aici nu trebuie să explic lucrurile de prea multe ori și dumneavoastră știți foarte bine că în Europa avem foarte multe culturi, foarte multe limbi, avem o moștenire culturală atât de diversă. Iar în ceea ce privește dimensiunea democratică, încercăm în acest context să găsim o soluție. Martin, tu te referi la acest aspect. Știu foarte bine că nu suntem cu toții pe aceeași lungime de undă aici, dar e vorba de libertatea de expresie, de libertatea media într-un context pluralist. A fost ziua recunoștinței, prin urmare ne-a fost greu să discutăm cu cei de la Apple. E, sunt 9 ore diferențe de fus orar, era prea devreme să îi sun în această dimineață. Însă, când vorbesc cu ei, am să le cer transparență. Nu pot să impun unei firme să-și schimbe modul în care face afaceri. Însă pot să le cer să fie mai transparenți. Pentru ca noi să știm la ce să ne așteptăm de la ei. Televiziunea conectată. Mulți s-au referit la acest aspect. O carte verde va fi adoptată la începutul anului viitor Va mai fi nevoie, prin urmare, de câteva luni de pregătire. În ceea ce privește revizuirea legislației, nu știu cum o să se desfășoare discuțiile, nu știu la ce se va ajunge, la ce concluzie. Unii vor să modifice anumite reguli, alții cred că e prea devreme să revizuim acest cadru. Mulți spun, haideți să mai așteptăm puțin pentru că nu e prioritatea numărul 1. Însă e vorba de un domeniu care se schimbă permanent. Nu trebuie să ne uităm la anii care au trecut de la momentul în care s-a dat directiva AVMS, ci să ne uităm la schimbările survenite de atunci. Trebuie să vedem care este relația în prezent dintre operatorii tradiționali și cei noi. Se face acolo diferența între servicii lineare și non-lineare, se face o distinție în ceea ce privește controlul exercitat de utilizatori. Trebuie să vedem cum vor putea modifica jocul viitoarele evoluții. Trebuie să vedem dacă acest cadru existent unde cerințelor sau trebuie adus la zi. O să vă informăm oricum în legătură cu concluziile la care ajungem. În ceea ce privește situația din Ungaria, pe durata vizitei președintelui și pe durata întâlnirilor cu acei blogger activiști, jurnaliști care mi-au explicat ce se întâmplă în Azerbaijan, în Baku. Una dintre întrebările mele a fost ce faceți acasă, pe teren propriu. Iar în ceea ce privește Ungaria, am să încep cu lucrurile pozitive. S-au propus o serie de legi în Ungaria schimbările nu răspund la toate îngrijorările formulate de noi. Încă rămân elemente de îngrijorare și mă aștept ca Ungaria să nu doar să continue dialogul cu Consiliul European, ci să ia măsuri. Nu e suficient să ne spună că discuțiile continuă, vrem să vedem măsuri concrete. Apoi, Baku, N-am fost singur acolo, erau și alți comisari cu mine. Comisari care reprezentau Consiliul și OCD-ul. Acești doi colegi au fost chiar mai vehemenți decât mine. Eu am încercat să abordez chestiunea în mod diplomatic. Ceea ce nu înseamnă că nu am spus lucrurilor pe nume, desigur. Dar ascultându-l pe reprezentantul Consiliului Europei, ne-am spus, dacă vă, va, vă veți adresa cu, acelea, cu aceeași vehemență celor care se ocupă de cazul Ungariei, am să abordez și eu aceeași atitudine. El mi-a promis că așa vor sta lucrurile, să vedem. Mi s-au promis măsuri concrete însă vrem într-adevăr ca media să fie cu adevărat independentă, așa cum înțelegem conceptul de independență media în alte țări europene. Doamnă Camerevent, vă referați la Dubai? Chestiunea este absolut fascinantă, mai ales dacă ne gândim la ceea ce e în joc aici. acest eveniment, care face parte dintr-o serie de evenimente interesante oricum, de data aceasta însă lucrurile sunt chiar mai interesante decât de obicei, pentru că este vorba de sistemul internațional de telecomunicații. Spuneați că unii membri deja au luat poziții ferme. Mie îmi pare rău că reprezentanții nu se ascultă unii pe ceilalți. Eu, ca regulă generală, încerc întâi să aflu ce are celălalt de spus. Să văd care sunt ideile și, eventual, să propun altceva dacă e necesar. Dar dacă ei vor să folosească această conferință pentru a extinde domeniul de aplicare al tratatului existent, trebuie să vedem cum putem interveni care este interesul nostru să fim expliciți în acest sens. Comisia până acum a spus că nu poate să sprijine un astfel de demers și că își rezervă dreptul de a recurge la măsurile la care are dreptul să recurgă în conformitate cu tratatul. Vom avea o delegație de persoane extrem de pertinente și responsabile care vor merge la Dubai. Ceea ce privește Uh, arhivele documentare, directiva ar putea permite îmbunătățirea accesului online la moștenirea noastră culturală, dar, cum spunea și dumneavoastră, doamnă președintă, dacă nu luăm măsuri, dacă nu suntem conștienți de faptul că pierdem un întreg secol, Dacă, dacă nu ne dăm seama de acest lucru, o să avem necazuri. Gândiți-vă la europeana, circulație de 20 de milioane. issues that are important, then we are just losing an opportunity. So nu putem să permitem ca această moștenire să se piardă și să se mai audă de la ea doar de la părinți și bunici demersul nostru este un prim pas în direcția constituirii acestei piețe unice digitale, însă ideea e că trebuie să avem acces la aceste conținuturi, la arhive, la modelele transfrontaliere și așa mai departe. Europeană e ceva ce ne este deosebit de aproape. Doamnă Costa, în legătură cu patrimoniul cinematografic, E bine, pregătim o propunere referitoare la filmul digital care se va referi tocmai la această moștenire cinematografică și digitalizarea sau transformarea în format digital a acestor produse culturale la începutul anului viitor. Deci nu o să mai fie multă vreme până când trecem la fapte. În ceea ce privește chestiunea TVA-ului, doamnă președintă, Aici e vorba oarecum și de credibilitate, dacă îmi permiteți să mă exprim astfel. Noi spunem lumii că, din cauza diversității tehnologice, conținuturile apar sub forme diferite, dar conținutul în sine nu mai este chestiunea de bază aici. De unde și dificultățile în a rezolva chestiunea TVA-ului. Ar fi păcat să nu găsim o soluție însă. Cu, cu riscul de a fi puțin nepoliticoasă, când mă gândesc la dumneavoastră, mă gândesc la microfoane și săli de mici dimensiuni, cinematografe mici. Vă pot asigura că nu mi nu-mi scapă din vedere această chestiune și, în ultim, în esență, sprijin ideea dumneavoastră este o măsură culturală de o deosebită relevanță. În ceea ce privește spectrul, este o chestiune de rezolvat, dar n-ar trebui să impunem blocaje. Sumele implicate sunt semnificative, dar nu reprezintă o felie semnificativă din întregul buget. Încercăm, prin urmare, să găsim soluții relevante pentru ca la urmă urmă să putem avea acest acces de plin la și utilizare de plină a spectrului disponibil. Există mai multe dispozitive funcționale decât persoane pe planeta noastră. Mulțumim foarte mult, doamnă comisar. Mai am încă o întrebare și cred că ține de portofoliul dumneavoastră. La Cannes, în timpul festivalului, ați vorbit cu mulți cineași și realizatori de film. Ein, äh, wenn ein Film ins, ins Kino kommt, Permiteți-mi să explic. Dacă un film ajunge la cinematograf, trece un timp până când se poate fi vândut într-un anumit format, cum ar fi pe DVD sau altfel. Și acum există presiune din partea comisiei uh, care dorește să limiteze această fereastră de expansiune despre care vorbeam. Aceștia spun că bietul om nu are posibilitatea, uh, dacă nu merge la cinematograf, să vadă filmul. Deci filmul ar trebui să fie accesibil și pe DVD în același moment în care apare la cinematograf. Și toată lumea este împotrivă. Iar eu aș vrea să știu de la dumneavoastră dacă dumneavoastră ați uh, încurajat o astfel de tendință sau alții au făcut acest lucru. Uh, trebuie să bat la ușa dumneavoastră pentru a mă plânge pentru așa ceva sau la alții. I'm a member of the commission, so you can address me with Sunt membra comisiei, așa că puteți să puneți orice întrebare pentru că chiar dacă nu mă privește, o trimit mai departe vreunui coleg. Însă, în acest caz am fost în misiune la Cannes. O, nu eram acolo din pură coincidență. Colaborez cu Andrula Vasiliu și știm foarte bine că există chestiuni care țin de portofoliile ambilor comisari. Dar revenind la chestiune. Unii spun că disponibilitatea conținutului în alte formate decât cel cinematograf practic ucide industria, se ucide cinematografele. Nu e adevărat, dacă vrei să vezi un film, te duci să-l vezi și în cinematograf în ultima instanță și cifrele tind să confirme acest lucru. Dacă facem aceste conținuturi disponibile în format digital mai, mai repede, uh, nu facem în ultima instanță decât să preîntâmpinăm downloadările ilegale. Nu de mult am vizitat o școală din Olanda și nu-mi închipui că elevii olandezi sunt diferiți de alți copii de vârsta lor din Europa. Un băiat de 14 ani a venit la mine și mi-a spus, domnule comisar, tot ce vreți, mă bag pe internet și fac download, vă duc. Sau pot să vă învăț cum să vă găsiți dumneavoastră tot ce vă trebuie pe net. Asta e problema. So, therefore, we should tackle um, the copyright. Trebuie, prin urmare, să ne uităm la această chestiune a drepturilor de autor, Trebuie să nu scăpăm din vedere o serie de chestiuni care în prezent sfidează logica. Însă sunt chestiuni care nu țin de libertatea internetului. E o altă chestiune, cu totul altceva. Știți foarte bine când operez această distinție. Libertatea internetului e una, drepturile de autor sunt altceva. Președinta, cred că putem încheia aici dezbaterea. Vă mulțumim foarte mult, doamnă comisar. Aveți alte obligații acum, dar vă rugăm să transmiteți salutările noastre ministrilor culturii și învățământului din statele membre și spuneți-le care sunt doleanțele noastre. Vă mulțumim! Trecem acum la punctul 4 de pe ordinea de zi. Rămânem uh, în aceeași lume a ideilor și îi vom da acum cuvântul uh, colegei Petra referitor la televiziunea conectată. Ne-a pregătit ceva, o abordare câte poate de profesionistă, stimată doamnă. Ja, vielen herzlichen În primul rând, este doar o mică imagine pentru a sublinia despre ceea ce vorbim. Întreaga televiziune conectată nu pot să o prezint, din păcate. Vom face asta cu altă ocazie. Dorim să facem acest lucru și anume să subliniem în mod practic ce înseamnă de fapt televiziunea conectată. În esență, este vorba despre faptul că tehnologia uh, face posibil ca programele de radio-televiziune și serviciile de internet să fie prezentate pe același ecran TV, cel puțin pe viitor. De aceea este cât se poate de necesar ca televizorul, pe lângă mufele pentru um, receptarea clasică de radio-televiziune să aibă și acces la internet, care să poată fi um, conectat și prin um, rețeaua VLAN. Important este că, stând în sufragerie, poți, prin intermediul acelui, aceluiași aparat, să uh, primești uh, semnal clasic, linear TV, poți intra pe internet sau poți descărca aplicații pe uh, ecranul TV. Poți comunica pe Facebook sau Twitter și totuși prin intermediul aceluiași ecran TV de pe canapeaua de acasă. Mie nu-mi plac anumite lucruri, nu pot să mi le imaginez pentru propria persoană, însă știu că vor exista pe viitor, așadar merită să portăm o discuție referitor la ceea ce trebuie să facem sau să nu facem în acest context. Interesul uh, cu privire la astfel de aparate crește constant. În Marea Britanie, deja 55% dintre uh, cetățeni își uh, știu că au posibilitatea să-și lege la internet televizorul, doar 20% fac acest lucru, însă pornind de la premisa că tot mai mulți o vor face. 11% au intenția ca în următoarele 12 luni să își achiziționeze un astfel de aparat de televiziune conectată. Iar în Germania, din februarie a anul viitor, cel puțin în zonele uh, de aglomerare metropolitană, se dorește um, instalarea de televiziune conectată, respectiv un portal de televiziune hibridă. Pe, pe acesta, pe lângă semnalul TV, vor fi prezentate uh, oferte de mediatecă televizată, oferte de web TV sau um, Spiegel TV, cum ar, um, spre exemplu. În Germania, Societatea pentru Cercetarea Consumului a constatat că au fost vândute deja 13 milioane de aparate de televiziune conectată, iar la sfârșitul anului viitor se va ajunge la cifra de peste 16 milioane. Samsung a anunțat în octombrie 2012 că um, prin oferta sa de Smart TV au fost descărcate deja peste 10 milioane de aplicații uh, care să faciliteze uh, descărcarea de conținuturi video și de informații prin intermediul ecranului TV. Așadar, televizorul viitorului trebuie să ne-l imaginăm ca pe o suprafață a sau un ecran de tabletă, de smartphone. Și sigur că acest lucru va avea implicații. Această evoluție reprezintă un nou pas uh, pe direcția convergenței mediatice. Dar sigur că trebuie să ne gândim și la sistemele de reglementare în domeniul mediatic, care nu sunt încă adaptate la această convergență. Acest lucru este important și pentru industria de profil, care uh, câștigă aici în relevanță și în acest sector se lucrează foarte mult, astfel încât publicul să beneficieze de o experiență mediatică prin intermediul televizorului deosebită. Sigur că la calitate HD, prin intermediul serviciilor interactive digitale. Sigur că în rândul unora acest lucru creează entuziasm, însă pe noi, politicienii de profil, ne pune acest lucru în fața unor noi sarcini și anume trebuie să oferim un cadru juridic astfel încât să poată coexista în paralel toate aceste posibilități. De aceea trebuie să ne gândim la o dezvoltare continuă a directivei SMA, precum și a altor sectoare, cum ar fi uh, competiția, protecția consumatorului și a datelor și, de asemenea, uh, legislația în domeniul drepturilor de autor. Deci, dacă discutăm despre necesitatea de reglementare, odată în plus discutăm nu numai despre competențe care țin de comisia noastră, ci trebuie să ne uităm uh, și mai departe și să ne gândim la protecția datelor și la uh, chestiuni care vizează protecția consumatorului care sunt relevante în acest context. Așadar, va fi posibil, prin intermediul Connected TV, ca pe viitor cel puțin patru forme mediatice să fie prezentate concomitent pe ecranul TV. De aceea uh, v-am adus și această imagine pentru a vedea formele de reglementate diferite de care va fi nevoie pe viitor. Imaginea pe care vă arăt nu a fost uh, compusă de mine, ci domnul Kogler a făcut acest lucru. Dânsul este președintele Departamentului Mediatic Austriac din Bundeskanzleramt. Gândiți-vă acum, în mintea dumneavoastră, cum ar fi să vă împărțiți ecranul TV în patru părți egale. În stânga sus vedem filmul Harry Potter ca program TV clasic. Deci un program clasic, semnal linear, programarea la ora 8 și un sfert seara, duminica. Apoi vedem Harry Potter uh, la cerere, pentru că am ratat filmul seara, dar doresc să-l descarc. Nu vreau să-l văd însă pe calculator, ci îl descarc aici pe ecran și pot să-l văd la cerere. În stânga jos avem un uh, site de internet că se poate de normal. Deci, în același timp putem să obținem și informații suplimentare de pe internet referitoare la filmul respectiv sau uh, bloguri și chaturi pe care le vizualizăm de asemenea pe ecranul TV și în partea dreaptă jos observăm uh, textul video, teletextul cunoscut tuturor, pentru că în același timp vrem cu toții să știm și care au fost rezultatele meciurilor de fotbal din seara respectivă. Toate aceste ofertele se situează la nivel european, de aceea le-am și prezentat ca atare, pentru că ele se găsesc într-un cadru juridic independent. Filmul Harry Potter, la televizor, stânga-sus, publicul respectă și publicul este expus unui semnal linear, clasic, TV, de, deci în acest uh, caz avem o densitate de reglementare foarte mare. Există uh, legi privind transparența, reglementări în ceea ce privește accesul persoanelor cu dizabilități de vedere și auz, uh, interdicția incitării la ură, reglementarea publicității, de asemenea dreptul la replică și separarea între publicitate și program. În ceea ce privește Harry Potter pe care l-ați pierdut, deci varianta descărcată de pe internet, on demand, conform directivei SMA, nu mai suntem expuși fără niciun drept la replică, ci suntem tratați ca uh, cetățeni uh, adulți, pentru că aici este vorba despre o ofertă nelineară și noi avem posibilități de coordonare pe care nu le avem în cazul ofertei lineare. De aceea, în acest caz, conform actual, actualei legislații avem prevederi mai puține. Nu există, de exemplu, această obligație a separării dintre publicitate și program. Uh, publicitatea trebuie doar uh, prezentată ca atare, publicitatea la alcool este permisă, nu există dreptul la replică, iar filmul uh, pe care l-ați pierdut pot, poate fi vizionat la aceeași calitate HD um, la cerere, descărcându-l de pe internet. Însă, atunci când căutați informații suplimentare, sunteți într totul sub incidența directivei SMA. Îmi cer scuze, nu mai sunteți deloc uh, sub incidența directivei SMA, ci din contră, aici este valabilă legislația din domeniul e-commerce. Aici sunt permise anumite spoturi publicitare, trailere, dar uh, principalul uh, este textul și informația. De aceea directiva SMA nu mai este valabilă în acest sens. în uh, filmul pe, la televizor nu ne putem imagina un spot publicitar în care uh, minorii uh, se bucură și se relaxează bând băuturi răcoritoare alcoolizate. În partea de internet, sigur că s-ar putea așa ceva, pentru că aici nu există reglementări. De asemenea, sponsorizările um, în partea de uh, televiziune on demand sunt interzisă în acest moment. Dar pe internet, sigur că Spiegel TV sau oricine altcineva poate să publice știri pe care eh, să le eh, completeze cu publicitate. În ceea ce privește uh, înregistrările video, atâta timp cât textul este predominant, se poate sponsoriza și prezenta publicitate oricât se dorește. Iar dreapta jos se observă că este un serviciu care uh, nu oferă informații uh, legate de un anumit program și este reglementat cât se poate de clar. Teletextul, în anumite țări precum Germania și Austria, este subsumat radio Care sunt concluziile? Se observă că în părțile diferite ale ecranului sunt diferite niveluri de reglementare. Acest lucru poate duce pe viitor, pentru că pe moment ne confruntăm cu situația că totul este uh, transmis în acest moment uh, prin intermediul a diferite aparate și uh, diferite canale. Și se face separarea între semnal uh, linear și nelinear. Și în continuare putem vorbi de o reglementare separată. Însă dacă tehnica va deveni tot mai convergentă, și se va interconecta, cum se întâmplă prin televiziunea conectată, această separare între servicii lineare și nelineare va deveni tot mai uh, nerezonabilă. Iar noi, telespectatorii, nu vom mai ști dacă ne găsim în zona de semnal linear sau zona de semnal nelinear. Și de aceea trebuie să ne imaginăm că densitatea mai mică de reglementare pe de o parte și densitatea mai mare de reglementare pe de altă parte ar putea să producă efecte de distorsionare a competitivității. RTL, de exemplu, pentru a aduce un exemplu, de ce RTL, ca televiziune, este supusă anumitor reglementări în domeniul publicității și alții nu, pentru că, până la urmă, RTL-ul câștigă prin intermediul publicității și ei sunt supuși anumitor restricții. Pe când aceleași restricții nu sunt valabile pentru ofertele de televiziune PET. Deci există clar aici o distorsionare a concurenței între un furnizor de televiziune clasică și un furnizor de televiziune pe internet. De aceea trebuie să găsim aici soluții rezonabile. Așadar, sunt necesare modificări în sistemul de reglementare pe care îl avem în prezent. Diferitele conținuturi pot fi combinate în mod uh, aleatoriu, iar pe viitor va fi foarte ușor ca aceste oferte să ajungă în prim plan pe ecran. Abordarea unei reglementări treptate, așa cum există ea în uh, directiva SMA nu mi se pare total învechită. Protecția tinerilor, protecția împotriva discriminării, uh, interdicția uh, lezării demnității umane, acestea sunt importante în continuare. Mai ales, din punctul meu de vedere, se pune întrebarea în ce condiții și în baza a ce criterii uh, sunt prioritizate conținuturile atunci când ajung ele la utilizatori și cum oferim noi egalitate de șanse și uh, un acces nediscriminatoriu. Și, de asemenea, trebuie să ne întrebăm în ce măsură va evolua acest uh, sistem de reglementare. Acest exemplu, cu ecranul împărțit în patru, prin acesta am încercat să arătăm că dacă că dacă această tehnică devine tot mai convergentă, atunci va trebui să modificăm sistemul de reglementare. O soluție ar putea să fie, după părerea mea, ca în directiva SMA să existe o definiție a operatorilor de platforme. Și în felul acesta să facem o legătură cu reglementările sistemelor de stimulare. În felul acesta punctul de vedere al uh, radioteleviziunilor publice, care sunt formatori de opinie, și-ar păstra statutul în continuare. Deci radioteleviziunea își va păstra statutul pe care îl cunoaștem și pe viitor și va fi la fel de relevant în societatea noastră. În acest fel putem să pornim de la premiza, respectiv în acest moment, acest tip de televiziune, de radio, televiziune, este cel mai puternic reglementat și um, există și anumite privilegii care există și trebuie să ne gândim acum la aceste privilegii de tip must carry pe care să le transferăm și în domeniul televiziunii conectate. Pentru că aici nu mai este vorba numai despre must carry, ci este vorba și despre must to be found. Pentru că în cazul, trebuie să ne imaginăm un ecran de televiziune conectată. Pe pagina de start există diverse aplicații care strălucesc și trebuie să ne gândim unde găsim furnizorul de televiziune clasică. Pe prima pagină, de exemplu, um, programul BBC sau ARD îl găsim pe prima pagină, pe pagina de start sau pe pagina de start mai găsim doar Facebook, Apple TV, Google TV, sau eventual oferta fiecărui producător de aparate. Așadar, în acest context, trebuie să mă întreb dacă putem găsi o soluție în care, prin privilegieri, pe de o parte, să se obțină reglementări sporite, pe de altă parte, reglementările acestea sporite să fie armonizate. și aceste aparate și producătorii de aparate uh, vor avea o abordare nouă pe viitor, pentru că ei știu deja cum vor arăta pe viitor uh, aparatele TV atunci când le voi aprinde. Trebuie să ne gândim care sunt uh, ce presetări au aparatele acestea. Vorbim de programele clasice TV sau de oferte suplimentare. Și cum ajungem pe oferta producătorului? Trebuie să plătesc pentru asta? Sau există și aici o anumită formă de must carry, astfel încât anumite oferte care sunt uh, sub incidența anumitor uh, reglementări uh, să poată fi găsite aici în prim plan. O altă problemă pe care o constat pe viitor este chestiunea utilizării anonime a televizorului. Va mai fi aceasta posibilă? Sau trebuie să creăm reglementări astfel încât utilizarea anonimă a televizorului să poată fi uh, posibilă și în continuare? Utilizatorii de televiziune hibridă și acest sector trebuie reglementat în continuare. Uh, urmărirea și evaluarea comportamentului uh, utilizatorilor de televiziune hibridă, de asemenea, trebuie uh, reglementată. Aici este nevoie neapărat de o protecție a datelor și de reglementări în acest domeniu. Același lucru este valabil și pentru dezvoltarea aparatelor în sine. Vorbim aici despre privacy by design, despre faptul că acest aparat este construit din start astfel încât utilizarea acestuia să permită protejarea sferei personale. Și există de asemenea și opțiunea de privacy by default, uh, o opțiune pe care eu ca utilizator, dacă doresc, pot să o modific. O personalizare a portalului trebuie să fie posibilă, dar această personalizare trebuie să fie lăsată la latitudinea utilizatorului. Asta înseamnă că eu, ca telespectator sau utilizator al acestui aparat, trebuie să am posibilitatea să setez aparatul astfel încât eu să fiu cel care decide ce vede și să decid cine ce informații primește de la mine sau nu le primește. Protecția um, tinerilor, aceasta este o chestiune care este importantă și în contextul televiziunii hibride, dar care este o, un lucru dificil. Sigur că în ceea ce privește protecția tinerilor, protecția mediatică a tinerilor, um, există reglementări la nivel național. Um, este vorba despre anumite emisiuni care nu um, au voie să fie întrerupte de publicitate, cum ar fi emisiunile pentru copii, însă aici competența este cât se poate declar la nivel național. Însă, în contextul evoluțiilor tehnice, se pune întrebarea dacă pe viitor va fi posibil ca sistemele de protecție mediatică a tinerilor um, să fie um, aplicate în mod represiv. Landurile în uh, Germania uh, s-au confruntat cu multe probleme uh, în acest sector ele nu au putut să fie convingătoare uh, prin propunerile pe care le-au făcut, de aceea ne întrebăm dacă nu ar fi mai bine să se acționeze preventiv, respectiv să ne gândim la evoluția uh, mediatică în acest domeniu. Și, sigur, despre asta vom mai discuta pe viitor. Ceea ce am făcut eu a fost să abordez câteva puncte și sigur că întrebarea televiziunii conectate și a reglementărilor din sector, uh, nu își va găsi ușor răspunsul. Așadar, raportul pe care îl uh, voi redacta, cu siguranță nu uh, va oferi niște soluții predefinite. Însă, cred că vom putea să indicăm direcția politică pe care să meargă mai departe Comisia și pe care să mergem și noi. Să stabilim niște repere, must to be found, must carry, aceste reglementări. Întrebarea referitoare la uh, cum uh, protejăm sfera personală, cum uh, asigurăm integritatea emisiunilor televizate, pentru că dacă oricine poate să suprapună peste o emisiune o publicitate la un moment dat, atunci până la urmă se pune problema integrității uh, anumitor emisiuni și a semnalului televizat. Și întrebarea este, utilizatorul este cel care va decide pe viitor când dorește să obțină o informație suplimentară sau nu, și de asemenea trebuie să vedem când uh, furnizorii de televiziune vor putea sau dacă vor putea să uh, interzică anumitor uh, persoane să suprapună peste anumite emisiuni uh, publicitate sau nu. Eu cred că aici trebuie să acționăm și în acest sector este cu siguranță nevoie de reglementări. De asemenea, trebuie să vedem în ce măsură permitem uh, sistemele proprietare. De asemenea, da, trebuie să vedem dacă trebuie să existe soluții must carry sau must to be found și trebuie de asemenea să vedem care este deschiderea și accesibilitatea pe care o oferim. Sistemele proprietare oferă un pachet general prin care se spune noi decidem pentru tine ce este bine și îți oferim ție utilizatorului totul la îndemână astfel încât să beneficiezi de tot ceea ce ai nevoie, dar noi decidem ce ai tu nevoie. În acest context, uh, sistemele proprietare sunt mai degrabă <laughs> potrivite pentru a îngrădi uh, puterea de decizie a individului decât uh, pentru a încuraja, a întări diversitatea și pluralismul mediatic. Politica mediatică trebuie să fie suficient de conștientă, astfel încât să încurajeze accesul uh, egal la canalele mediatice, pluralismul și diversitatea mediatică. De asemenea, trebuie să asigure uh, o anumită protecție pentru că trebuie să înțelegem că acestea sunt, acestea sunt pilonii pe care se bazează democrația noastră, de aceea aceste servicii mediatice trebuie respectate, aceasta este baza pe care trebuie să construim mai departe sistemul nostru de reglementare. Pentru că um, aici avem de-a face cu funcționarea democrației noastre. De aceea cred că trebuie să ne aplicăm cu mare atenție asupra tuturor acestor aspecte. Trebuie să stabilim niște repere clare pentru că altfel puterea normativă a faptelor va uh, avea prea puține de spus pentru că totul va fi decis în prealabil. Mulțumesc, uh, spune doamna președinte. Aș dori să aplaud această prezentare. Mi s-a părut o prezentare extrem de interesantă, ne-a conturat cât se poate declar problematica și Trebuie să ne gândim, uh, unii dintre noastre erau deja aici, Jean-Marie știe foarte bine acest lucru, Petra, cred că, de asemenea, atunci când uh, am dezvătut cea de-a doua directivă privind televiziunile și cât uh, a trebuit să, să ne luptăm și nu știu dacă vom reuși să avem sub control această problemă într-un timp uh, potrivit, în timp oportun. Mă bucur că mi-ai deschis ochii, pentru că, sigur, știm una alta, însă nu înțelegem foarte clar ce este posibil și ce nu este posibil. Și eu aș vrea, ca și pe viitor, să pot să mă uit la televizor așa cum vreau eu, fără să se facă propagandă în paralel, de exemplu. Sau aș vrea să mă uit la televizor fără să există o suprapunere a unor reclame de la Boss sau mai știu eu ale cui Mercedes, uh, chiar și pentru o secundă. De aceea, în februarie vei înainta un proiect de raport, însă sunt sigură că uh, vom fi oarecum în întârziere. Sigur, suntem într-o nouă etapă acum. Tehnica este mult mai rapidă, evoluează mult mai rapid decât acționează nivelul politic. Am auzit asta și din partea doamnei Nili Cross uh, adineauri. Mulțumesc foarte mult și acum dau cuvântul uh, unui mare cunoscător în domeniu, domnului Jean-Marie Cavada. Merci beaucoup, président. Mulțumesc foarte mult, doamne, doamne, doamne președinte. Trebuie să îi mulțumim doamnei raportor pentru că a ridicat chestiuni foarte importante și chiar fundamentale am petrecut o zi la un mare operator european, uh, distribuitor de televiziune, producător de programe și care folosește diverse uh, boxuri, diverse sisteme de acces la serviciile de televiziune. Ați, uh, doamna raportor, a menționat multe dintre chestiunile care trebuie să ne ajute să introducem anumite firewall-uri, ziduri de protecție. În ce este interesant când vedem realitatea și cum funcționează lucrurile. Până cel puțin câțiva ani în viitor, televiziunea va rămâne în forma sa actuală a telespectatorului care um, se uită la televizor în fața unui ecran. Însă există atât de multe eforte, de oferte acum, încât trebuie să uh, ne gândim deja la controlul televiziunii pentru ca aceasta să fie utilă telespectatorului. Cu o, o televiziune conectată, uh, telespectatorul este regizorul propriului, eh, propriei emisiuni. emisiuni. Eh, poate să aibă acces la programul de televiziune aproape oriunde în lume. Ați spus că piața serviciilor audiovizuale online se bazează pe servicii economice diferite de cele prezente acum în televiziunea digitală, televiziunea clasică accesul la conținuturi audiovizuale pe internet este un pas uh, important înainte pentru telespectatori și pentru internauți, uh, pentru că alegerea poate să fie virtual nelimitată. Însă este o ocazie ca actorii europeni să fie creativi, uh, fie că sunt editori sau distribuitori de programe, să valorizeze patrimoniul cultural la scară Mm, internațională pentru a nu limita posibilitatea de consum. Apariția televiziunii conectate, care bulversează peisajul audiovizual, trebuie să ne facă să ne punem întrebări în legătură cu articularea regulamentelor europene și naționale cu instrumentele de reglementare care există deja la nivelul UE sau și la nivel internațional de cealaltă parte. Deblocarea televiziunii conectate de valoarea bunurilor și remunerarea creatorilor sunt teme care trebuie să fie uh, discutate nu doar în ceea ce privește prețul, uh, ci uh, și în ceea ce privește natura programelor difuzate. Trebuie să regândim mizele lanțului valoric audiovizual în lumina uh, avansurilor tehnologice și al utilizărilor de pe piață, pentru ca uh, televiziunea conectată să nu devină o junglă, uh, mi se pare foarte importantă responsabilitatea editorială. Trebuie să definim rolul furnizorului de servicii media și noțiunea de programe în ghilimele, noțiune care trebuie să fie una din dinamică, să țină cont de evoluția radioteleviziunii în considerentul 24 și 25 din Directiva Serviciilor Media și Audiovizuale. Companiile americane au, foarte mult, au avansat foarte mult și oferă servicii comune la nivel european. Noi în Europa am rămas în urmă. Trebuie însă să descurajăm concurența neloială. Trebuie să ne gândim la o adaptare a piețelor pertinente, în special în sectorul audiovizual, în mod dinamic în Europa, pentru că avem nevoie de o uh, piață independentă care să susțină creativitatea. Și în rest sunt de acord cu propunerile doamnei raportor. Mulțumesc, doamna McClarkin. Am discutat de multe ori la această comisie de cultură despre oportunitățile pe care le pre- prezintă internetul. Vedem acum că se vorbește despre televiziunea conectată. Din nou încercăm să ținem pasul cu progresele tehnologiei. Mi-a plăcut uh, imaginea cu cele patru ecrane pentru că uh, acest lucru se aplică în multe gospodării, ce canale urmărești, ce uh, surse de informație folosești. Însă, bineînțeles că uh, totul se uh, bazează pe accesul la internet și accesul de viteză mare la internet pentru a putea transmite acest conținut către aparatul de televizor. Uh, și mai există și aspecte juridice în ceea ce privește publicitatea, eh, măsurile din eh, directiva serviciilor mass media, însă eh, suntem de-abia la începutul procesului și vom avea ocazia să vedem care vor fi potențialurile, cum se va utiliza această interconectare cum vom putea să stabilim o agendă și cum și în ce nivel de detaliu am putea să intrăm. Este o situație complexă, însă care oferă posibilități majore. Va trebui să vedem ce putem realiza la acest nivel la comisia noastră. Și sunt sigură că vom mai discuta pe această temă în viitor. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc pentru raportul tău și pentru prezentarea da, este un uh, sector interesant pe care cu siguranță îl vom mai discuta și pe viitor. Eu personal susțin că uh, această temă, televiziunea conectată, televiziunea hibridă, ne oferă mai multe șanse decât uh, estimăm noi în prezent. Diferitele modalități de acces, uh, diferitele riscuri există deja. Iar aspectul central este că uh, toate lucrurile converg către același mediu, ceea ce um, oferă utilizatorilor o mai mare libertate de alegere. În principiu, putem să mai adăugăm un mediu suplimentar. Putem să vorbim despre uh, ziarele tipărite, pentru că și uh, știrile, respectiv articolele de ziar și ele ar putea fi introduse și încărcate aici. Și, și aici se pune întrebarea accesului. Și cred că acesta este un aspect central pentru noi și ar trebui să ne aplecăm asupra lui. Ar trebui să ne gândim cum găsim noi toate aceste lucruri în calitate de utilizator. Accesul trebuie să fie nediscriminatoriu pentru toată lumea, toată lumea trebuie să aibă aceeași, aceleași posibilități de a găsi aceleași conținuturi. Utilizatorii trebuie să știe că dacă se înregistrează și devin activ pe o astfel de platformă, uh, ei vor uh, fi expuși uh, în mod direct și publicității și altor tipuri de conținuturi. Eu cred că utilizatorii uh, trebuie să înțeleagă că li se oferă posibilitatea unei oarecare selectivități. Anumite conținuturi însă pot fi anonimizate și această posibilitate a selectivității le va fi răpită. Vorbim aici despre neutralitatea la acces. Toate aceste lucruri trebuie să rămână undeva în mintea noastră. Așadar, punctul central este cum poate utilizatorul să ajungă la anumite subiecte fără să fie expus prea puternic selecției și de asemenea trebuie să ne gândim la distorsionarea concurenței între furnizori. Ai propus că dacă cineva uh, oferă un anumit nivel de protecție, atunci acesta să fie prioritizat. Însă nu trebuie să se ajungă la distorsionări ale competiției. Sigur, este corect, uh, trebuie să găsim uh, reglementări în acest sector, însă trebuie în aceeași măsură să ne asigurăm că și noile modele de afaceri vor avea posibilitatea de a apărea pe ecran. Mulțumesc! Comisia este de asemenea prezentă. Uh, doamna Lorena Gualonzo. Thank you very much. Mulțumesc! Cred că Eh, consider că este foarte important că avem acest schimb de opinii, foarte util pentru noi. Eh, este foarte interesant ceea ce am auzit. Cred, doamna Camerevert a identificat multe dintre problemele care stau în centrul dezbaterii. Și ceilalți colegi au menționat că suntem doar la începutul uh, procesului de convergență și obiectivul cărții verzi este de a deschide dezbaterea. Tehnologia avansează foarte rapid, este foarte important să începem de vreme să dezbatem aceste teme și vom vedea care va fi rezultatul final al exercițiului. Nu știu dacă vreți să intru mai în detaliu, să răspund. Mai în detaliu sunt uh, la dispoziția dumneavoastră. Mulțumesc, cred că avem suficiente informații pentru astăzi. Petra, dorești să mai adaug ceva? Da, foarte pe scurt. Sigur că această dezbatere în următoarele săptămâni uh, va mai continua până când uh, vom putea adopta raportul definitiv aici. Însă, pentru mine a fost important ca și comisia să fie implicată în această discuție uh, și să arătăm Comisiei puțin direcția pe care dorim noi ca Parlament să mergem. Și asta în contextul Cartei Verde. Pentru mine acest lucru este important. Este important să indicăm direcția politică pe care noi o considerăm oportună directivele uh, pe care le avem, poate și acestea mai trebuie revizuite, dar pe de altă parte trebuie să ne gândim și la introducerea de noi reglementări, astfel încât să asigurăm accesul liber și pe viitor, dar să evităm și uh, distorsionarea concurenței, lucru foarte important în acest context, mai ales gândindu-ne la furnizorii clasici și la cei noi, uh, în special în domeniul sectorului radiodifuziunii private. Mă bucur de această dezbatere, sunt cât se poate de hotărâtă să ofer o prezentare uh, ceva mai amplă pe viitor, pentru că mulți nu-și pot imagina cum arată de fapt această televiziune hibridă. Și cred că un astfel, o astfel de prezentare ar putea să fie interesantă pentru toată lumea, astfel încât să vadă concret ce înseamnă asta. Încercăm să organizăm o astfel de prezentare și m-aș bucura dacă ar veni multă lume pentru a putea vedea live și în culori ce oferă această nouă lume televizată. În felul acesta, fiecare poate să-și facă mm, idei și să se gândească unde ar trebui să se mai intervină, unde ar trebui să mai fie introduse noi reglementări. Președinta, mulțumesc, Petra. Vom uh, primi un raport, probabil în februarie. Vom beneficia de un uh, proiect de raport Însă, sigur că, poate chiar înainte să îl avem pe acesta în fața noastră, vom mai discuta o dată pe această temă pentru a cădea de acord, pentru a înainta câteva propuneri pe care să le putem uh, da mai departe. Mulțumesc, cu acesta încheiem uh, reuniunea de astăzi și trecem la reuniunea coordonatorilor. Ne. Short. Short. Ja, ich weiß nicht, ich, ich brauche nicht lang, ne.